Good afternoon, ladies and gentlemen. May I... Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. It's getting more, more noisy. E tot mai mult zgomot de fond în sală. După ce am început să uh, iau cuvântul, mi se pare că e și mai multă gălăgie, spune președinta. se pare că funcționează cu ciocănelul. Aș dori să-i rog și pe consilier să ia loc. Putem începe cu votul, dacă nu mă înșel. Începem cu raportul domnului Vaughan, care se află în sală, impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord. Doriți să spuneți ceva, domnule Vaughan? Nu neapărat dar aș dori totuși să spun câteva cuvinte. Aș dori să mulțumesc ca de obicei secretariatului și tuturor uh, raportorilor alternative. Am obținut un raport bun. Am avut uh, dezbateri la, comisii, uh, la comisia noastră și în trecut. Am avut și o delegație și deci în urma acestor eforturi am obținut un efort bun. Sosește și la momentul oportun pentru că știm că în propunerea comisiei cu privire la următorul CFM s-a propus Uh, ca programul PIS, uh, program PLAS uh, să fie continuat. Deci finanțarea pentru procesul de pace în Irlanda de Nord va fi continuată. Deci e un moment bun și deci putem transmite un mesaj puternic și din partea Parlamentului, respectiv că și noi considerăm că acest program de pace trebuie să continue și după 2020. Sper ca votul de astăzi să fie pe măsură și dacă se poate să fie un vot unanim, spune domnul Von, pentru ca comisia noastră să transmite un mesaj puternic Comisiei și Consiliului. Mulțumim uh, foarte mult. Acum trecem la vot. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Ver să verificăm? Bine, atunci verificăm amendamentul 1. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Nu contează. Continuăm acum cu amendamentul numărul 2. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul numărul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 cu un amendament oral. Aș dori să știu dacă cineva se opune acestui amendament oral. Se pare că nu. Deci votăm amendamentul 15 cu acest amendament oral. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Uh, compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri e respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 41. Vot electronic s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la votul final. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări, domnule Von. The next uh, uh, report we have to vote. This is uh... Raport pe care trebuie să-l votăm este raportul uh, Arimon, măsuri specifice referitoare la Grecia. Domnule Arimo, doriți să spuneți ceva înainte de vot? Da, vă rog. Uh, Thank you. Mulțumim. Începem votul. Acum amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Nu. Compromisul 1. Da, aveți dreptate. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6 cu un amendament oral. E cineva împotriva acestui amendament oral? Nu. Atunci votăm amendamentul 6 cu acest amendament oral. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17 și 16 identic cu 17, deci putem trece la 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 20 pentru Verificăm amendamentul 19, vot electronic s-a deschis votul.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 Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tre compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 e caduc, pentru că am adoptat 55-ul, uh, compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul a fost adoptat. Felicitări, domnule Arimu. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat sesiunea de votare. And we continue now. Și acum putem continua cu un schimb de vederi Am cerut inițial organizarea unei audieri, însă, am, având în vedere lista participanților uh, la acest schimb de opinii, ne apropiem de o audiere. Astăzi vom avea, deci, acest schimb de opinii la solicitarea raportorilor. Hmm și a majorității colegilor de la uh, comisia noastră. Vom avea un schimb de opinii pe marginea unei propuneri legislative de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a regulamentului pentru uh, stabilirea unor dispoziții comune privind uh, rezerva de performanță. Uh, tatu- titlul uh, dosarului este foarte lung și deci uh, l-am simplificat. Această propunere are ca uh, scop uh, armonizarea acestor uh, dispoziții privind dispozițiile comune, ținând cont și de acordurile de parteneriat. Această propunere include articolul 21a, 22.8 și 23a, în acest regulament, uh, stabilind principiile și procedurile pentru folosirea uh, banilor de la uh, politica de coeziune pentru reforme structurale amendamente pentru a modifica aceste dispoziții privind obiectivele, definițiile și raportarea în conformitate. În urma sugestiilor coordonatorilor avem invitați mai mulți vorbitori pentru a completa privirea noastră de ansamblu privind diversele aspecte ale acestei propuneri aveți uh, ordinea de zi uh, separată pentru acest uh, schimb de opinii. Aș dori, în primul rând, să dau cuvântul domnului Von Bresca, pe care de mult nu l-am mai văzut, spune doamna președinte. Deci, domnule Von Bresca, aveți cuvântul pentru a ne prezenta propunerea comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumim foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc că îmi dați uh, cuvântul. Vă promit de această dată voi fi mult mai succint uh, decât uh, azi dimineață. Și mă bucur și de faptul că colegul Marie McCarthy de la Serviciul privind reformele în domeniul Uh, uh, politicii de coeziune. Uh, ea vă va informa în legătură cu aspectele legate de reformele structurale din această propunere. Am câteva diapozitive, ca și în această dimineață, dar o să trec încet, încet repede în revistă punctele principale. Primul obiectiv vizează motivul acestei propuneri. Pentru noi, reformele structurale și investițiile sunt două fațete ale aceleași monede. Uh, la ce mă refer? Uh, din perspectiva IMM-urilor, știm, de exemplu, că ele au greutăți de a avea acces la finanțare sau uh, activează într-un mediu de afaceri destul de uh, spinos uh, sau le e greu să aibă acces la hotărâri judecătorești rapide sau să-și, uh, să primească permise de construcție sau să-și lanseze sau să aibă uh, uh, documentele pentru a lansa uh, proiectul respectiv. Chiar dacă beneficiază de finanțare europeană, șansul, șansele ca aceste proiecte să fie de succes pe deplin sunt uh, reduse. Deci de aceea considerăm că reformele structurale și uh, uh, uh, investițiile trebuie să meargă mână în mână. Și acesta este motivul pentru care am venit cu această propunere care ne permite, printr-un mecanism de stimulente pozitive, să folosim o parte dintre fondurile structurale pentru a uh, sprijini reformele structurale. Uh, primul aspect pe care aș dori să-l subliniez uh, e uh, faptul că e vorba de o opțiune. Statele membre nu sunt obligate să o folosească. Deci e o opțiune pe care o punem la dispoziția statelor membre. Deci statele membre pot folosi în parte sau în totalitate pentru a sprijini reformele structurale. Un al doilea element pe care aș dori să îl uh, subliniez la sfârșitul acestui diapozitiv este că nu punem sub semnul întrebării orientarea pe performanță a politicii uh, de coeziune. Inclusiv rezerva de performanță pentru aceste programe și priorități care există și de care nu ne atingem, totul rămâne în vigoare și deci nu uh, punem nimic sub semnul întrebării. Cum funcționează acest instrument? Dacă vă uitați la propunerea noastră, de vă dați seama că dacă un stat membru dorește să o uh, folosească, vrea să folosească acest instrument, atunci trebuie să trimită o, o propunere comisiei pentru a aloca o parte din uh, rezerva de performanță Uh, unei, unui angajament de reformă și în această propunere trebuie și să schițeze măsurile pe care dorește să le uh, implementeze, uh, obiectivele, țintele care trebuie să fie atinse și calendarul. Iar în ceea ce privește calendarul, ce este foarte important este să nu uităm că vorbim de un calendar maxim de 3 ani. De ce ne-am oprit la trei ani? Uh, e vorba și de proiecte pilot și nu dorim ca uh, ele să fie prea complicate, deci dorim să optăm pentru obiective care pot fi atinse pe termen scurt astfel cât, încât să putem uh, trage și ceva învățăminte și concluze pentru acest instrument de implementare a reformelor pe care Comisia a propus-o în reforma CFM după 2020. Dacă un stat membru folosește această opțiune, atunci Comisia va trebui să evalueze această propunere, uh, după care, uh, după dialogul cu statul membru respectiv, uh, propunerea va fi formalizată într-un, într-o decizie de implementare a Comisiei, care va enumera aceste angajamente de reformă și plățile care trebuie să fie făcute după ce reformele au fost înfăptuite. Și pentru a evita birocrația inutilă, Mm, vom folosi uh, procesul semestrului european pentru a monitoriza, ceea ce înseamnă că statul membru respectiv ne va raporta în programul național uh, de reforme anual în legătură cu progresele uh, pentru a atinge obiectivele sau țintele pe care le-a fixat și apoi Comisia în raportul pe țară, de exemplu, ar putea să își prezinte vederea sau poziția în legătură cu progresele înregistrate în acel domeniu. Am spus deja că acordăm foarte multă flexibilitate statelor membre, dar ce doream să evidențiez aici este că, bineînțeles că nu statul membru va hotărâ, va lua decizia finală, pentru că, bineînțeles că banii vor trebui să fie luați de la un program ceea ce înseamnă că și regiunile care uh, derulează acest uh, program și partenerii uh, sociali și economici uh, care fac parte din comitetul de monitorizare trebuie să-și dea aprobarea înainte ca uh, banii să fie deblocați. Deci toți partenerii de la toate nivelurile vor fi implicați și vor trebui să valideze transferul respectiv. Uh, deci dintr-un program de la politica de coeziune într-un angajament uh, de reformă. Deci cei care se ocupă uh, de uh, gestiunea fondurilor uh, trebuie să își dea acordul dacă transferul va avea loc sau nu. Ce important este ultimul uh, punctuleț uh, de pe uh, acest slide, e că dorim să avem gestiune directă. De ce? Pentru că considerăm că dacă nu ar fi un proces prea greu, ar fi prea greu să, să, să apelăm la regulamentul privind dispozițiile comune, să spunem că acest articol, articolul cu tare și celălalt se aplică și nu celelalte, deci ar fi un proces prea, prea complex. Am reuși să găsim o soluție pentru a uh, uh, implementa acest pilot. Câteva cuvinte despre reforme, dar uh, sunt sigur că Mary va spune mai multe despre ele. Dorim ca ele să fie relevante, relevante din punctul de vedere ale UE. Bineînțeles că vorbim de reforme care au fost identificate în contextul semestrului european. Încă o dată, având în vedere că vorbim de un stimulent financiar, Mm, nu avem nicio etichetă de preț, de exemplu, nu uh, rambursăm costuri sau facturi care au uh, uh, fost făcute. E un tip de finanțare care nu are nimic de a face cu costurile, ci uh, oferă un stimulent, o încurajare. Și deci, uh, în această ordine de idei, uh, vom avea o singură plată, o plată unică, după ce s-a convenit că condițiile au fost uh, îndeplinite. când va interveni plata. Evident, având în vedere uh, propunerea noastră, se va întâmpla acest lucru în următorul semestru european. Sperăm ca statele membre să ne uh, semnaleze în contextul programelor de reforme naționale pentru 2019 intenția sau nu uh, de a folosi acest instrument, pentru că, bineînțeles, acest proces ar trebui să meargă mână în mână cu uh, modificări ale programelor, pentru că banii ar trebui să fie luați de la programele respective și uh, puse într-o, într-un angajament de reformă, iar în ceea ce privește calendarul, pentru a implementa această rezervă de performanță, Mm, spunem că totul trebuie să se întâmple uh, la anul, uh, vara și toamna, pentru că va fi momentul când vom aloca rezerva de performanță. Și după ce ea a fost alocată, va fi prea uh, târziu să ca un stat membru să ne spună că intenționează să folosească o parte din bani și așa mai departe. Deci, iată cum arată calendarul și uh, care ar fi termenul juridic pentru uh, un, uh, ca un astfel de transfer să fie posibil. După ce va exista un acord Uh, nu revenim la acest acord pentru ca lucrurile să fie cât mai uh, simple. Deci nici sumele și nici uh, calendarul nu poate fi schimbat, ceea ce înseamnă că aceste obiective trebuie să fie ambițioase, dar și realiste ca să poată să fie atinse. Și sperăm ca, într-un astfel de context, să se țină cont și de eventual factori externi. Câteva observații de final în ce privește implicațiile pentru plăți, având în vedere că nu vorbim de uh, costuri de rambursare, uh, nu există reguli de eligibilitate. Pentru că, încă o dată, nu rambursăm costuri și, din același motiv, nu e nevoie nici de cofinanțare națională. Bineînțeles că nu vorbim nici de prefinanțare și nici uh, plăți uh, privind uh, rezultatele parțial obținute, pentru că, așa cum am spus, uh, dorim uh, ca proiectul să fie cât mai simplu, să atingem un obiectiv și după aceea se deblochează întreaga sumă. Nu e nevoie nici de controluri sau audituri, verificări, uh, controle ex post. Singura verificare uh, care va fi făcută e uh, să se vadă dacă reforma a fost cu adevărat înfăptuită, dar aici ne oprim. Ceea ce bineînțeles că înseamnă și este, sunt chiar cuvintele de final, vom, avem de-a face cu abordare de tip da sau nu. Decizia finală revine comisiei, deci dacă uh, reforma a fost uh, înfăptuită, dar am prevăzut și o procedură uh, de contrazicere, deci un stat membru, de exemplu, poate să ne prezinte argumentele în baza cărora consideră că angajamentul de reformă a fost Uh, atins dacă, de exemplu, Comisia uh, e uh, împotriva acestei, acestui verdict. Și ce se întâmplă dacă acest angajament de reformă nu este îndeplinit? E foarte simplu, având în vedere că nu mai avem posibilitatea de a retransfera banii în programe, pentru că ar fi prea târziu, atunci banii respectivi urmează să fie dezangajați. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim și noi! Deci am ascultat prezentarea Comisiei Europene. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Desislava Iordanova, prim secretar care se ocupă de coeziunea teritorială, uh, strategiile macroregionale, de la reprezentația permanentă a Republicii Bulgare pe lângă Uniunea Europeană, care ne va prezenta poziția președinției bulgare a Consiliului. Aveți cuvântul. Thank you, madam. to speak on behalf. mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face mare plăcere să vă adresez câteva cuvinte în cadrul acestui schimb de opinii eh, cu privire la rezoluția eh, CR privind eh, regulamentul care guvernează rezerva de performanță. Vreau să transmit, vă transmit și călduroase salutări din partea noului președinte Coter, Peter Oswald, cât și din partea raportorului nou desemnat, Cartușa Marini, și din partea domnului Michel Schneider. De fapt, după ce am primit uh, propunerea Comisiei uh, în decembrie anul trecut, Coter a decis să sugereze că uh, CR urma să își, uh, să adopte o rezoluție în prima sa plenară din 2018. Uh, Tocmai de aceea, în 1 februarie 2018, plenarul, plenara CR a adoptat o rezoluție privind modificarea uh, regulamentului de dispoziții comune pentru fondurile ESI pentru a sprijini reformele structurale asta implicit uh, viza și utilizarea rezervei de performanță de către statele membre. Vreau să vă prezint elementele cheie ale acestei rezoluții într-o foarte scurtă prezentare. Mai întâi, câteva uh, puncte de plecare. Comisia, uh, Comitetul European al Regiunilor a arătat că autoritățile locale nu trebuie penalizate pentru de, pe motiv că anumite state membre nu, și-au, uh, nu s-au achitat de uh, obligațiile asumate cu vis-a-vis -vis de deficitul de balanță economică. În același timp, uh, politica de căziune este legitimă și legitimată prin tratatele europene politica de coeziune până în 2020 a arătat că uh, politicile de coeziune în programe trebuie uh, reformulate uh, de la nivelul superior până la cel mai inferior nivel administrativ, astfel încât să se conformeze abordării inițiale la fiecare nivel. Și am arătat foarte clar că promovarea coeziunei teritoriale și sociale la toate nivelele este Uh, practic uh, un, o, o politică care decurge direct din tratate. Politica de coeziune nu uh, cuprind niciun fel de obligație de a finanța reforme structurale în statele membre. Respingem raționamentul vis-a-vis de uh, principiul subsidiarității, pentru că principiul politicilor de coeziune nu este de a susține reformele structurale din statele membre, ci de a reduce disparitățile între nivelele de dezvoltare ale diferitelor regiuni și pentru a ajuta regiunile cele mai defavorizate să uh, recupereze uh, din uh, uh deficitul, decalajul pe care l-au acumulat. În același timp, uh, gestionarea printr-un uh, gestionare extern și uh, proporționalitatea sunt cruciale pentru ca reformele structurale să poată fi guvernate în plan local și regional într-o manieră eficientă, reflectând astfel obligat, obiectivele politice de coeziune. Guvernanța la mai multe niveluri exploatează, pe de o parte, resursele eh, europene eh, din fonduri europene pe care le coordonează eh, cu actorii de la fiecare nivel. Din păcate, acest lucru nu mai este prevăzut în noua propunere a Comisiei. În plus, constatăm că există o contradicție între utilizarea resurselor din cadrul ESIF pentru, uh, alocate pentru finanțarea reformelor structurale și concentrarea tematică, pe de altă parte, așa cum este definită în regulamentul privind uh, dispozițiile comune. Ne îngrijorează și faptul că, la momentul la care rezoluția a fost adoptată, Comisia propunea o modificare la regulamentul privind dispozițiile comune, încercând să folosească uh, rezerva de performanță pentru a finanța reforme ce încă nici nu fusese uh, propuse încă la acel moment. Acum că am uh, văzut uh, care este propunerea pentru noul CFM cu pachetele sale, începem să întrevedem mai multe detalii ale acestui instrument nou, dar asta nu ne schimbă viziunea și poziția față de propunerea nouă a Comisiei. Am constatat de asemenea că rezerva de performanță eh, trebuie să fie folosită pentru prioritățile care chiar merită a fi sprijinite. Totuși, eh, actuala propunere descurajează regiunile care au avut succes în derularea diferitelor programe. În eh, această stare de implementare a programelor operaționale, modificările aduse regulamentului privind uh, dispozițiile comune uh, nu, face decât, nu fac decât să uh, introducă niște uh, întârzieri. Faza pilot, evident că nu putea face parte din proiectul uh, uh Comisiei pentru noul CFM. Tocmai de aceea, propunerea pentru acest instrument de reformă uh, pentru perioada post-2020 nu se bazează pe experiența anterior acumulată. utilizarea uh, fondurilor europene de uh, structurale și de investiții a fost deja înlocuită parțial printr-un uh, program de investiții structurale în care, practic, sunt prevăzute cofinanțări care utilizează la nivel european fonduri din cadrul FEDER. Plus asistență tehnică. Tocmai de aceea, membrii COTER au adoptat uh, uh, în plenara COR o rezoluție prin care resping propunerea actuală a Comisiei. Uh, și dorim să atacăm, utilizându-ne de prerogativele pe care le deținem, să atacăm acest, această propunere în, la uh, Curtea Europeană de Justiție, uh, invocând protocolul 2. În ce privește următoarea uh, perioadă multianuală, suntem discuși pentru a discuta relația dintre semestrul european, reformele structurale și fondurile de investiții strategice. Credem că la toate nivelurile trebuie să existe o strategie eh, care să implice eh, o guvernanță economică și socială coerentă a tuturor acestor programe. Vă mulțumesc! Mr. Spiridon, uh, it was... Mulțumim foarte mult, domnule Spiridon. Iată care a fost poziția Comitetului European al Regiunilor și acum la cererea specială a membrilor Comisiei Regii am, eh, avem prezenți în mijlocul nostru și reprezentanța Curții Europene de Conturi de aceea îmi face plăcere să dau cuvântul mai întâi uh, domnului Gerhard Ross, uh, director al uh, Camerei 2, apoi domnului Nils Brokop, director principal, ambii din partea Curții de Conturi a Uniunii Europene. Cine dorește să înceapă? Domnule Ros, vă rog. Thank you for the opportunity uh, to present to you. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru șansa pe care ne-o dați uh, pentru a ne explica, exprima punctul de vedere vis a -vis de rezerva de performanță în noul cadru de reglementare care vizează perioada pe după 2020. În ce privește acțiunea eh, COR, eh, curtea încă nu a emis eh, nicio hotărâre, de aceea nu pot decât să vă prezint punctul nostru de vedere bazat pe experiența din trecut. Am uh, avut deja avize viza, uh, de rezerva de performanță, um, mai întâi uh, am avut un prim aviz vis-a-vis -vis de propunerea inițială a Comisiei, apoi am dedicat aceste rezerve de performanță două capitole în rapoartele anuale 2013 respectiv 2014 și apoi am eh, eh, adoptat și un raport special privind condiționalitățile ex ante și rezerva de performanță în 2017. Și acum aș trece în revistă principalele concluzii și observații din acel, aceste publicații. În avinul, avizul 7 eh, din 2011 am arătat că rezerva de performanță era foarte mult bazată pe eh, eh, date încărcate și mai puțin pe performanță propriu-zisă. Da? Apoi am analizat această rezervă de performanță și am arătat că ea a fost, uh, ea a fost definită tocmai pentru a uh, reuși să uh, contribuie la gestionarea unor riscuri în limita unor resurse foarte limitate. Tocmai de aceea este foarte important ca și obiectivele să fie pe de o parte ambițioase, pe de altă parte eh, realizabile, pentru că altminte rezerva eh, devine ineficientă. Apoi, alocarea unei rezerve de performanță, am zis noi că ar trebui să fie ehm, eh, implementată în momentul implementării programelor. Deci trebuie prevăzută dinainte. Sigur că aici au Uh, apărut uh, foarte multe legături cu probleme de absorpție în perioada de referință până în 2014 și în cea din 2014-2020. În raportul uh, de an am formulat unele concluzii cu privire la structurarea rezervei de performanță, care am spus că nu este decât un instrument marginal de corecție indicatorii de rezultate practic erau neexistenți sau foarte limit, limitați și indicatorii financiari nu făceau altceva decât să măsoare riscurile de absorpție, nu de cele de performanță. Dacă statele membre furnizează pe de altă parte date fiabile, atunci uh, probabil, uh, probabil și uh, obiectivele ar putea fi atinse mai ușor și mai corect. În 2017 am emis un raport special privind condiționalitățile ex ante și rezerva de performanță. În privința rezervei de performanță, am arătat că aceasta uh, a fost destul de mare, aproape 20 de miliarde de euro, deci o sumă substanțială și concluzia noastră a fost că, uh, din păcate, uh, această rezervă de performanță a făcut să, ca statele membre să nu fie stimulate prea mult să, să ofere performanța adevărată, pentru că exista această rezervă care putea să fie folosită. De aceea uh, am considerat că programele trebuie orientate uh, și evaluate cu niște criterii de uh, performanță mai fiabile. Și obiectivele ar trebui să fie stabilite dinainte cu statele membre în 2006 de altfel, s-a mai uh, lucrat în acest fel și uh, de aceea am, am sugerat să se revină la această schemă. Din păcate, nu a existat o orientare pe rezultate și am constatat că 5-7% din indicatorii uh, după care au fost măsurată performanța, de fapt se refereau la cheltuieli, la banii care au fost cheltuiți și doar 0,3% din indicator vizau performanța directă a programelor. De asemenea, am sugerat că, uh, că dacă uh, rezerva de performanță rămâne la nivelul statului membru, atunci nu va exista uh, un stimulent pentru competiția de a primi bani din această rezervă uh, de performanță pentru aceia care sunt mai performanți. Revenind la afirmația că indicatorii trebuie eh, să fie eh, astfel formulați încât eh, obiectivele să fie și realiste și, și ambițioase, am găsit că 46% din indicatorii examinați ar Uh, fi putut fi uh, formulați altfel uh, pentru a fi mai orientați pe performanță. De asemenea, am constatat că corecțiile financiare sau suspendările de programe pentru performanțe insuficiente ar fi foarte puțin probabile. Deci, practic, Uh, rezerva de performanță ar trebui acum orientată spre uh, programele care uh, sunt mai eficiente, sunt mai performante, dar știm că aceste rezerve s-a renunțat acum la aceste rezerve pentru următoarea perioadă de referință, ceea ce noi regretăm pentru că ar fi fost un stimulant foarte bun pentru mai multă performanță. În ce privește uh, propunerea privind uh, reformele structurale și sprijinirea financiară acestora, am emis un aviz în 2017 privind revizuirea regulamentului financiar, unde am uh, spus că susținem uh, evaluarea rezultatelor și condiționalităților și ajustarea plăților în funcție de acestea. De asemenea, ne-am mai eh, pus și întrebarea, eh, banii care sunt mutați de la rezerva pentru performanță spre un astfel de instrument, contribuie ei la realizarea obiectivului eh, politicii de coeziune? Va fi posibil să identificăm obiective care într-adevăr să ne orienteze spre succesul unor astfel de reforme? cum putem să uh, și cum putem să uh, constatăm și cine va monitoriza, cine va audita aceste reforme la nivel național. Iar în ce privește uh, durata, evident că durata limitată la 3 ani limitează și impactul unor astfel de reforme structurale. Deocamdată mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Thank you very much. Uh, these were the Mulțumesc foarte mult. Am încheiat cu prezentările pe ziua de astăzi. Am uh, văzut mai multe poziții. Începem acum cu dezbaterea. Începem cu co-raportorii, care sunt și coordonatori în același timp. Doamna Crel, aveți cuvântul. Also, um, die, die Hälfte des Hearings ging jumătatea acestei audieri uh, viza uh, subiecte pe care nu doream să le abordăm astăzi deloc. Uh, Astăzi vorbim doar despre dacă propunerea pentru schimbarea acestui uh, uh, regulament privind dispozițiile generale uh, trebuie să treacă și prin uh, rezerva de performanță. Nu vorbeam deloc uh, dacă acest instrument SASP sau e bun sau dacă această uh, rezervă de performanță e bună sau nu, după părerea noastră. E vorba de două subiecte complet uh, diferite. Ce rămâne e, uh, încă o dată, uh, propunerea domnului uh, Bresca cu privire la propunerea comisiei, apoi avem și propunerea Consiliului care este împotrivă și apoi avem și uh, poziția Consiliului Regiunilor care constată că este și el împotrivă. În calitate de raportor, chiar de la început, Uh, în calitate de coraportoare, am uh, subliniat foarte clar, chiar de la început, că Parlamentul uh, nu voia niciodată o rezervă de performanță, n-a vrut niciodată, așa cum s-a menționat acest lucru pe drept cuvânt, dar eu sunt împotrivă pentru împotriva faptului ca regiunile și statele membre să piardă banii din politica de coeziune pentru reforme structurale uh, de orice, te, de orice fel. Între timp, am mai uh, avut și eu tot felul de conversații și am aflat că există doar un stat membru din Uniunea Europeană care ar avea interes să existe un astfel de proiect pilot, respectiv uh, Portugalia. Am aflat și că există, au existat uh, sau trebuie să există foarte multe consultări între statul membru respectiv și regiunea vizată, uh, între uh, regiunea respectivă și comisie, pentru ca un proiect pilot de reformă să înceapă și știm că e vorba doar pentru perioada 2019-2020. Uh, pentru că după aceea se va termina uh, această perioadă financiară. Am spus acest lucru, dar uh, repet acest lucru. Uh, aș uh, dori ca Comisia Europeană să-și retragă această propunere, n-ar avea nimeni de pierdut și aș propune și ca Comisia uh, să uh, aibă idei mai istețe. Dacă consideră că e necesar ca un proiect pilot să fie testat atunci Comisia ar trebui uh, să facă acest proiect pilot cu uh, Portugalia, dacă proiectul este pe tapet. Dar uh, nu trebuie să schimbăm întregul regulament, nu trebuie ca să pună Parlamentul în situația în care să o sumă de, cu, de miliarde de euro să dispară și dacă se întâmplă acest lucru, Uh, să spunem statelor membre că uh, nu avem uh, bani pentru politica de coeziune, nu avem nevoie de aceste fonduri. Avem acum noua propunere pentru noua politică de coeziune după 2020, acum o discutăm și noi, Parlamentul și coraportorul meu, noul Andrei Novakov, Uh, cred că sunt în sentimentul lui când spun că uh, trebuie să vedem dacă pe viitor uh, reformele structurale ar trebui să, facă, să fie legate de politica de coeziune sau dacă ar trebui să constatăm că au doar așa o relație tangențială cu politica de coeziune. Dar deocamdată nu cred că trebuie să fim pus în situația în care să luăm decizii pentru politica de coeziune viitoare și să negociem cât mai repede cu putință, câteodată și să ne gândim retro retroactiv doar pentru că Comisia dorească să facă un uh, pilot de dragul, un proiect pilot de dragul căruia să schimbe uh, regulamentul uh, general. Deci, nu fac decât să repet acest lucru. Eu sunt dispusă să ajung dacă Portugalia dorește să lanseze un astfel de proiect pilot. Nimic, n-am nimic împotrivă, dar să nu ne atingem de rezerva de performanță și să revizuim total uh, regulamentul de procedură. Deci, cred că ar face mai bine Comisia să-și retragă această propunere. Uh, sigur că uh, propunerea se poate încadra și în better regulation, o mai bună reglementare, dar e exagerat. Președinta, da, am auzit poziția unuia dintre raportori uh, de la rege. Acum, uh, domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Mulțumesc și o să merg uh, în, poate în aceeași direcție, dar pentru a conchide. Ce am constatat noi de la, în calitate de raportor? Noi am fost foarte activi. L-am avut pe domnul comisar și a trebuit să discutăm cu comisarul să vedem care, cum ar trebui să arate noul instrument după 2020. Dacă vom avea un buget separat, dacă vom avea încă în continuare legătura cu politica de coziune și între timp am primit răspunsul. Va exista o linie bugetară uh, separată pentru reforme structurale. Deci nu mai trebuie să uh, luăm banii din fondurile structurale. Am avut o dezbatere cuprinzătoare legată de rezerva de performanță, dacă ea ar trebui să fie folosită ca rezerve uh, ca, ca, pentru rezultate flexibile și așa mai departe. În februarie am uh, depus și o întrebare orală la plenară, ne-am pregătit înainte la uh, comisie, am uh, pus această întrebare orală la comisie și am uh, uh, pus întrebări din partea comisiei noastre. Și în raportul doamnei Westphal am spus că, da, dacă statele membre accelerează uh, procesul și cheltuie mai mult, atunci uh, rezerva de performanță poate să fie folosită mai repede. Și doream și să uh, testăm această situație cu Comisia și de aceea am pus aceste întrebări și am primit și răspunsuri foarte clare. Aș putea chiar să vă citesc câteva din aceste răspunsuri. Comisia nu dorește să facă vreo schimbare în legislația actuală. Și aici avem o schimbare majoră. Uh, doar am citat Comisia. De ce? În primul rând, pentru că Comisia consideră că într-un stat membru toți indicatorii din cadrul de performanță trebuie să fie uh, finalizați, trebuie să fie încheiați există jaloane care trebuie respectate, uh, să se respecte prevederile juridice în vigoare și așa mai departe. E un prim aspect uh, valabil. În al doilea rând se spune că uh, vizează ca termen limită finele anului 2019 și după aceea perioada 2020, 2021, 2022. Uh, pentru că s-ar putea ca uh, sistemul să devină complex și să se uh, crească povara asupra stat, regiunilor fără rezultate concrete. Vă citez aici rezultatele comisiei. Deci, comisia dorește să păstreze temeiul juridic. Și acum auzim de la aceeași comisie, pentru că totuși comisia e una și aceeași, și vine cu această propunere intermediară. Și mi-amintesc că am luat cuvântul la plenară și le-am spus la sfârșit că avem nevoie de flexibilitate de ambele părți, uh, dacă uh, vrem uh, să facem reforme. Am încercat doar să ved, văd câtă marjă de manevră avem. Dacă nu dăm flexibilitate proiectelor, atunci nu vor decola. Iată care e concluzia pe care o avem și exact ce spunea doamna Crel. Uh, doamna Măcarte a spus foarte clar cum am început. Uh, am avut uh, inițiativa parlamentară privind acțiunile pregătitoare și în calitate de coraportor am spus da, e nevoie de sprijin, programul pentru sprijinul reformelor structurale. Doamna Tomașici pregătește o propunere pentru Uh, următorul uh, sprijin financiar. Deci avem suficient carburant și acum uh, ne aflăm în clipa de față. Am ascultat intervenția comisiei de astăzi. Domnul Fombresca a început ziua de vreme, ca și mine, la ora 9. Fericit că aduce un mesaj nou din partea comisiei. Și așa și este dar de fapt e un instrument pentru uh, înmormântare. Deci haideți să uh, nu pregătim viitoarea înmormântare uh, cu această propunere. Eu nu voi participa în orice caz la această propunere. Din partea Parlamentului nu există această dorință, nici din partea uh, Consiliului. Deci, până la urmă, nu vom avea niciun fel de ceremonie festivă. Deci haideți să vedem ce putem face. Comitetul Regiunilor și-a exprimat și el poziția. Poate Curtea de Conturi ne poate trimite întreaga prezentare pentru că am două, uh, două diapozitive doar. Mai. Partea cea mai interesantă era între cele două. Uh, aștept cu nerăbdare această prezentare, dar care e concluzia logică? Ori comisia retrage propunerea, ori în iulie putem vota, așa cum am făcut cu e-cardul la IMCO, organizăm un vot cu uh, degetul în jos și propunerea dispare, cel puțin din punctul de vedere al Parlamentului. Și poate că obligăm Comisia să se exprime. Poate au uh, altceva pregătit, poate că urmează uh, sugestia dumneavoastră, pentru că constat că uh, urmează să aibă loc uh, uh, schimbări structurale, dar legătura cu rezerva de performanță nu este cea pe care ne-o doream. Mie, mi se pare că a fost așa un pas care a mers prea repede, uh, prea, prea departe. Primii pași au fost corect, uh, corecți, Uh, recomandările specifice pe țară în proporție de 70% se refere la orașe, la municipalități, regiuni, deci nu e o propunere total nebunească, dar nu cred că e, uh, se potrivește în uh, această serie de propuneri pe care deja am sprijinit-o. Deci propunerea mea ar fi și aștept și contribuțiile colegilor. Nu e foarte departe de cea a colegei Constanțe Crel deci uh, comisia uh, mâine sau astăzi ar fi bine să o retragă pentru că dacă nu vom pregăti uh, un raport cu un vot. Mulțumesc! Mulțumim! Trebuie să spun două lucruri. În primul rând, în ceea ce privește prezentările, toate vor fi trimise membrilor Comisiei Regii, ca de obicei după ce această ședință i-a sfârșit. Deci, prezentările din cursul dimineții și din această după masă le veți primi. În al doilea rând, de dimineață, nu v-a plăcut comparația cu prăjitura. Uh, mie nu-mi place mormântarea de care vorbiți uh, în dezbaterea de astăzi. Deci, haideți să încercăm să folosim un vocabular mai uh, moderat, dacă se poate. Domnul Van îmi cer scuze, dar eu n-am primit prăjitura. Nu, nici prăjitura. <laughs> nici eu. <laughs> nici eu nu particip la mormântare, spune doamna președintă. Continuăm acum coordonatorii, doamna Tomașici. Vă rog, avem cuvântul. Aveți cuvântul. I'm... is performing very well. These priorities within its operational program devoted to structural reform, okay, we can reward that country and give more for the structural reforms. If the Putem să acordăm mai multe priorități uh, reformelor. Energy efficiency within... Sau când vine vorba de eficiența energetică în uh, prioritățile și programul operațional. Ar trebui să recompensăm această țară și pentru acele priorități avem nevoie însă de tratament egal. Dacă simțim că ne lipsește ceva în cadrul rezervei de performanță și dacă ar trebui să fim mai flexibili, dacă ar trebui să accelerăm folosirea rezervei de performanță, ar trebui să facem acest lucru pentru toate prioritățile și nu doar pentru reformele structurale. Iată de ce cred că această propunere nu e bună. Ar trebui să fie tratament echitabil pentru toată lumea. Mulțumesc! Thank you very much. Are there any other wishes? Mulțumim foarte mult. Mai sunt alte eh, intervenții? Nu? Bun. Atunci să lămurim eh, două lucruri. Mai întâi, în privința calendarului de adoptare. Din câte știți, în plenara sa din februarie, Comitetul Regiunilor a adoptat o poziție oficială. Așadar, eh, suprapunerea cu propunerea Comisiei pentru noul CFM nu este deloc uh, accidentală, nu este o greșeală din partea Comisiei. Ne-a luat și nouă în Parlament uh, foarte mult timp uh, până am decis care dintre comisii va obține competența pe fond. Acum trebuie să luăm o decizie Și trebuie să o spunem foarte clar, pentru că am eh, auzit că eh, Comitetul Regiunilor a adoptat o poziție încă din februarie, pe care ne-au prezentat-o azi. A doua chestiune de lămurit. Trebuie să sublinez încă o dată că această comisie apreciază și a susținut întotdeauna programul privind eh, sprijinul pentru programele structurale și fondurile structurale. Vedem eh, care sunt rezultatele eh, care au fost eh, furnizate de servicii în urma acestui sprijin. Acum, însă, în speță discutăm de rezerva de performanță și luni vom vota probabil raportul elaborat în această comisie cu privire la programul de reformă privind programul de sprijin pentru reforme structurale. Și atunci, problema, ă, problema ă, contencioasă deocamdată rămâne ă, una singură, cea cu privire la rezerva de performanță. Asta a fost acum punctul de vedere a, a Comisiei Regii și acum dau cuvântul vorbitorilor invitați. Domnule Fambresca, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc, doamnă președintă. Probabil nu vă va surprinde că uh, nu pot decât uh, să uh, că nu pot să agrez invitația doamnei Constanțe Creel de a retrage această propunere. Asta nu vă va surprinde oricum. În al doilea rând, vreau să vă reamintesc un lucru. Este vorba de o opțiune care oferă, conferă mai multă flexibilitate statelor membre. Nimeni nu cred că este împotriva unei mai mari flexibilități. Este adevărat că momentan statele, statul membru cu care avem cele mai avansate discuții este Portugalia. Dar anul viitor ne-am putea regăsi în situația în care mai multe state să fie avut performanțe insuficiente și eh, acest lucru ar permite statului, statului sau statelor membre respective să activeze rezerva de performanță. Și atunci uh, ar putea să aloce bani din rezerva de performanță pentru uh, programele sale. Deci uh, s-ar putea ca peste doar câteva luni interesul să fie mult mai sporit față de această opțiune. Domnul Van Nistelrooy a spus că E adevărat, am abolit uh, în propunerea noastră, propunerea pentru rezerva de performanță pentru perioada de după 2020, dar am arătat uh, foarte insistent în dimineața aceasta că în 2024-2025 o să avem o uh, evaluare la mijlocul perioadei de referință, ceea ce înseamnă că Uh, alocările pentru 2026-2027 sunt uh, rezervate și vor putea fi uh, programate doar, așa cum am spus și am dat exemplele crizei migrației, vor, fi uh, vor, fi put, vor putea fi alocate doar pentru urgențe și în funcție de performanțele programelor până atunci derulate. Pentru că Eh, știm de asemenea că indicatorii pentru, indicatorii de performanță pentru programe vor rămâne aceiași. Și atunci vom putea, la, în cadrul acestui exercițiu de evaluare, să vedem dacă se impune sau nu eh, modificarea unor eh, indicatori sau dacă trebuie, trebuie intervenit la asupra programelor. Deci nu nu oferim o rezervă de performanță în sensul actual al uh, cuvântului, ci oferim o șansă pentru ajustarea uh, ratei performanța programelor. Apoi, într-adevăr, vorbim de sume forfetare pe care le vom uh, plăti. Cum vom stabili aceste sume forfetare? E bine, e, e dificil acest exercițiu. De ce? Pentru că mai întâi trebuie să fim conștienți de faptul că uh, rezerva de performanță în Polonia este evident mult mai mare decât în Luxemburg, pentru că alocările pentru Polonia este, este de 80 de miliarde, pentru Polonia de 100 de milioane pentru Luxemburg. Deci uh, o sumă enormă într-un caz și sumă mai degrabă modestă în celălalt caz. Dar oricum asta e situația și nu prea o putem uh, schimba uh, vom ajusta poate puțin situația după 2020, dar momentan Practic, oricum nu putem uh, oferi aceeași sumă pentru uh, programarea măsurilor din aceeași reformă structurală pentru state membre diferite. În al doilea rând, este foarte dificil să stabilim uh, valoarea unei reforme sau altei reforme. Nu cred că uh, nu cred că cineva poate aprecia dinainte costurile uh, unei reforme, pentru că se pot întrevedea anumite costuri sociale și există modele și algoritmi de calcul care sunt folosiți, dar este, uh, pe ce puțin pentru faza de proiect pilot, e un lucru foarte dificil. De aceea am prevăzut ca statele membre să fie cele care să propună o reformă, să spună vrem să facem asta, asta e reforma pe care ne-o dorim și uh, de aceste resurse avem nevoie. Și atunci ar uh, interveni un dialog între Comisie și uh, statul membru respectiv. Am sugerat chiar să existe un mecanism de evaluare între egali, adică o consultare publică la care ar putea să participe și alte state membre sau chiar Parlamentul European, și atunci, în, în acea discuție, am putea să stabilim uh, cuantumul, impactul, uh, inclusiv fondurile care urma să fie alocate pentru reforma în cauză. Nu este vorba încă o dată de o situație ideală, și probabil nici nu este un sistem, un mecanism atât de sofisticat cum ar trebui să fie, dar este un exercițiu pilot și scopul acesta este să învățăm uh, cum să facem lucrurile mai bine pentru perioada 2020-2027. Uh, thank you very much, madam. Da cuvântul uh, colegei mele, Mary. Mulțumesc, doamnă președinte. Este adevărat uh, că deocamdată uh, se poartă discuții concrete dar cu un singur stat membru, uh, Portugalia, pentru proiecte pilot. Dar avem uh, indicații din partea mai multor state membre care consideră că ar putea să participe la proiecte pilot, dar asta în funcție de momentul în care un astfel de proiect pilot ar putea fi demarat am învățat din programul de suport pentru reformele structurale că statele uh, membre uh, sunt uh, mai implicate atunci când ele însele pot decide pașii din faza de demarare a programelor. Deci eh, constatăm așadar că există state membre care își fac gânduri în acest sens și n-aș zice că doar un singur stat membru este interesat de astfel de proiecte pilot. Încă o chestiune eh, care intervine ori de câte ori vorbim despre fondurile de coeziune și când vine vorba de semestrul european. Cred că am învățat cu toții în cursul crizei financiare economice că atunci când uh, te lovește criza financiară, atunci lovește întreaga economie și nu doar sectorul financiar. Și uh, similar, uh, și coeziunea poate fi afectată de criză. Dacă nu continuăm reformele structurale, atunci acest lucru va interveni cu siguranță. Deci n-aș trage o limne de demarcație între coeziune și reforme structurale – Cred că sunt elemente care fac parte din același uh, sistem. În final, în ce privește suma care ar urma să fie plătită, așa cum a spus și Eric, uh, uh, n-am pus etichetă de preț pe nicio reformă. Nu, nu putem vorbi despre costurile concrete ale unei reforme, pentru că Practic, cuantumul uh, unui, unei, unui sprijin financiar nu poate fi făcut uh, uh, în funcție de costuri, nu poate fi condiționat. Pentru că există reforme care nu costă foarte mult, dar nu există un stimulent în acest sens pentru a le întreprinde. Și atunci un stimulent, fie el cât de mic, ar putea să încline balanța foarte repede. Și cum a spus Eric, aceeași reformă nici nu costă la fel de mult într-un stat membru și în alt stat membru. Da? Pentru un stat membru, o re- anumită reformă poate implica costuri uh, uriașe, că de vreme în altă țară aceste costuri nu se resimt atât de importante. Iar în ce privește evaluarea proiectelor, uh, acea numitul peer review, evaluarea egal, adică analiza uh, privind impactul potențial succes al unei reforme, um, avem foarte multe posibilități aici și de aceea ne și bucurăm să uh, demarăm proiectele pilot pentru a vedea cum funcționează acestea în realitate, înainte de a stabili un nou regim, practic un nou program de sprijin pentru uh, reformele structurale. În ce privește criteriile de evaluare, acestea sunt deja uh, Uh, cuprinse în uh, propunerea noastră pentru programul de suport uh, de, pentru reformele structurale. Deci vor exista angajamente de reformă foarte concrete, inclusiv în fazele de pilot. Și atunci vom vedea dacă aceste angajamente și aceste criterii vor genera impact asupra întregii economii sau doar uh, asupra uh, domeniului în care reforma a fost uh, întreprinsă. Vom vedea dacă au ca impact o creștere a rezilienței economice generale sau într-un alt fel. Toate aceste elemente au fost avute în vedere când am formulat propunerea noastră. Deci, faptul că vorbim despre un singur stat membru care dorește să promoveze o singură reformă sau de mai multe state membre pe aceeași reformă sau uh, reforme diferite în același stat membru, există aici posibilități uh, multiple și lucrăm pe aceste posibilități pentru a uh, putea strânge eh, informații din, partea, eh, din eh, proiectele pilot din statele membre. Este important să putem culege aceste informații în proiectele pilot pentru a îmbunătăți activitatea noastră pe viitor. Mulțumesc! Dorește altcineva să ia cuvântul dintre ceilalți vorbitori invitați? Da, a fost menționată Portugalia de mai multe ori. Doriți să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat uh, cu atenție cele spuse. Știți că proiectul pilot uh, vizează unul din cele mai importante deficite pe care le avem, o problemă structurală pe care o avem de mai multă vreme. Evident că aici uh, sunt vizate și competențele cetățenilor din Portugalia. Aș avea o întrebare. Cum urmează să fie adjudecat acest proiect, acest fond pentru reformele structurale. Care vor fi criteriile care vor sta la baza adjudecării? Pentru că, în anumite cazuri, am constatat că există state membre care au suferit deja reduceri ale fondurilor alocate, pe de altă parte Portugalia este o țară care are nevoie de reforme structurale și are nevoie în continuare și de uh, proiectul uh, pilot foarte mult, pentru că mă tem că în cazul Portugaliei, uh, poate că este, poate că este singurul caz atât de concret și de extrem, deci mă tem așadar că fiind o țară eh, dintre cele lovite cel mai puternic de criza financiară economică, vom, ne vom eh, opri și nu vom putea să, să mai continuăm reformele structurale. Anii 2012-2014 au fost cei mai dificili din istoria Portugaliei. Deci eh, suntem într-o situație dificilă și așa cum a spus-o și Constanțe, întregul sistem face mai dificile Uh, mai, face mai dificilă accesarea acestor uh, programe. Trebuie să, trebuie să vedem care este legătura dintre acest uh, program de sprijin și politica de coeziune. But, uh, just one short question to the European Court of O scurtă întrebare pentru reprezentanții Curții de Conturi. Vreau să întreb cum evaluează Uh, propunerea uh, comisiei vis-a-vis de sumele uh, pe care, alocările pe care le propune și dacă, dacă această propunere odată va fi adoptată, aș, aș vrea să știu dacă nu cumva Curtea de Conturi ar, ar trebui să critique pe fond într-un raport propriu aceste cifre. Domnilor, spune doamna președinte. Uh, doriți să răspundeți uh, imediat sau vreți să ne transmiteți uh, răspunsurile la întrebările respective mai degrabă în scris? Cum preferați? I probably prefer the letter. Uh, maybe... Eu aș prefera procedura scrisă, dar pot să reacționez, să vă ofer și un răspuns generic foarte succint. Trebuie mai întâi să vedem cum sunt definite sumele Trebuie văzut uh, și cum sunt definite obiectivele. Uh, sunt obiective realizabile, sunt uh, fezabile și atunci dacă Comisia, de pildă, nu agrează o reformă structurată, atunci trebuie să vedem dacă dacă și în ce măsură Comisia, uh, Curtea de Conturi ar putea să intervină pentru a evalua oportunitatea acelei reforme sau a alocărilor uh, solicitate pentru acea reformă. Uh, yes, uh, Mr. Spiridon. Domnule uh, Spiridon, vă dau cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, nu doream să iau cuvântul, dar trebuie să spun ceva după cele, am, cele auzite. Această dezbatere a fost o dezbatere obiectivă. Cu toții ne dorim reforme, bineînțeles. E clar că toată lumea își dorește să se înfăptuiască reforme dar uh, eu am fost implicat uh, la nivel regional, la nivel regional am lucrat uh, în serviciile publice din țara mea timp de ani de zile și eu cred că reformele până la urmă sunt o chestiune de dorința politică care este la latitudinea guvernului respectiv sau a conducerii. Nu e de <laughs> competența politicii de coeziune. Deci avem această administrație multinivel și apoi se încearcă extra extragerea acestor bani de la politica de coeziune. Uh, domnul Juncker spunea că nivelul european se află într-o adevărată criză existențială. Și am încercat uh, la Atena să analizăm uh, care au fost cauzele acestei crize eu văd uh, doar o posibilitate, respectiv ca Uniunea Europeană trebuie să fie o contraputere, de exemplu, să uh, mențină uh, cooperarea în politica de coeziune. Deci aceasta ar trebui să fie contraponderea. Sigur că ne așteaptă Brexitul, mai există și alte uh, contribuții reduse în domeniul cercetării și al inovării și așa mai departe, vor mai fi tăieri la, la buget. Și mai sunt și alt, deci tăieri care vizează alte domenii și apoi mai avem și această reducere a politicii de coeziune. Toată, uh, tot acest proces, mie mi se pare periculos uh, eu uh, am uh, pregătit un uh, aviz în domeniul transporturilor și vă pot spune că nu putem să vorbim de o Europa unificată în acest domeniu. În cazul în care un șofer Uh, maghiar primește doar o zecime din uh, salariul unui uh, șofer belgian. Deci e o problemă imensă în Uniunea Europeană și cred că, bineînțeles, că nu e doar o problemă tehnică. Doamna președinte, nu o să reluăm dezbaterea legată de politica de coeziune, pentru că încercăm să ne axăm pe subiectul de astăzi, ajunge pentru astăzi. Mulțumesc, oprim aici dezbaterea. Avem câteva opțiuni la dispoziție pe care le vom discuta cu raportorii și cu serviciile uh, juridice ale Parlamentului să vedem cum putem proceda pe viitor, chiar dacă avem uh, poziția unitară a Comisiei Regii. Uh, vă mulțumesc. A fost ultimul punct de pe urna de zi obișnuită. Președinta spune că acordă interpreților din nou două minute pentru ca ei să-și Uh, repete mesajul în atenția uh, oaspeților și a membrilor Comisiei Regii, uh, după care vom încheia această reuniune pentru astăzi. Mulțumim, doamnă președinte. Interpreții vă informează că are loc un conflict social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 Thank you. This was the message uh, from the inter- Acestea au fost uh, uh, mesajele interpreților. E foarte clar, îi sprijinim pe interpreți, spune doamna președinte. Mulțumim, suspendăm ședința și continuăm cu ședința coordonatorilor. Următoarea noastră reuniune, doamnă și domnilor, va avea loc luni, 25 iunie. Ședință extraordinară. Vă vom trimite un mesaj special în acest sens. Mulțumesc!